atunci uh, se consideră adoptată această numire. După aceea uh, am și un aviz al Consiliului în prima lectură, uh, o argumentare a deciziei în legătură cu poziția Comisiei. Este un termen de trei luni stabilită pentru avizul Parlamentului, iar mâine, 24 mai, începe să curgă acest uh, perioadă. Iar acum revenim la subiectul Guantanamo. Conform articolului 140 aliniatul 2 al regulamentului propun ca primul punct um, al dezbaterilor privind încălcarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept uh, greva um, foamei a prizonierilor să se adopte fără dezbatere. Va avea loc un vot um, cu apel nominal în legătură cu această rezoluție și declar votul deschis. Ah,